Mulțumim. Am primit din partea grupului ECR uh, unele cereri de numiri în delegațiile parlamentare, lista cărora va fi publicată în procesul verbal al acestei reuniuni și dacă nicio obiecție nu uh, va exista înainte de adoptarea procesului verbal, aceste numiri vor fi considerate ca fiind adoptate. Cu aceasta suspendăm reuniunea până la orele 21.